Good, good afternoon, colleagues. Can I resume our work? Bună ziua tuturor. Ne reluăm activitatea. Suntem la punctele 11, 12 și 13 de pe ordinea de zi. Va trebui să votăm cele trei proiecte de aviz din partea redactate de Sander Lunes în ceea ce privește descărcarea celor trei autorități de supraveghere europene. Aș dori să vă rog să introduceți cartelele de vot în consolă. Începem cu o verificare. Deschid votul tocmai pentru această, acest test de vot. Mr. Ludvigson, Socialist Plus One. First... Domnule Ludvigson, un vot uh, în plus uh, de la socialiști. Prima dată vom introduce un sistem de amenzi. Fără flexibilitate. Și se va ocupa Marcus. Ok. Still three colleagues to vote. Please. I... Trei colegi mai trebuie să voteze. Doi colegi încă nu au votat. Am să rog pe toată lumea să voteze. Bine, nici nu e obligatoriu. Începem cu descărcarea pentru EBA. Compromisul A pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 Aliniatul 4, textul original, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul G, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 24 pentru împotriva abțineri se respinge, 27 pentru împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 26 pentru împotriva abțineri se respinge. Compromisul H pentru împotrivă abțineri se adoptă. Vot cu apel nominal asupra textului așa cum a fost el modificat. S-a deschis votul. <clears throat> Vote is closed. 41 plus... S-a închis votul. 41 de voturi pentru, un vot împotrivă, 4 abțineri. Se adoptă. EIOPA acum. Compromisul A pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul C pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 11 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Textul original la aliniatul 3 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul D pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul E pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul F pen, uh, pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 24 pentru împotriva abțineri se respinge. 26 pentru împotriva abțineri se se respinge. Compromisul G pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Vot cu apel nominal asupra textului, așa cum a fost el modificat, s-a deschis votul. Vote is closed. 41 in S-a închis votul, 41 pentru, 1 împotrivă, 4 abțineri. Se adoptă. Și, nu în ultimul rând, ESMA, compromisul A, pentru, împotriva, abțineri se adoptă, compromisul B, pentru, împotriva, abțineri se adoptă, amendamentul 4, pentru, împotriva, abțineri se adoptă, compromisul C, pentru, împotriva, abțineri se adoptă, compromisul D, pentru, împotriva, abțineri se adoptă, compromisul E, pentru, împotriva, abțineri se adoptă, compromisul F, pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 25 pentru, împotriva, abțineri se respinge, 27 pentru, împotriva, abțineri se respinge, compromisul G pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Vot final cu apel nominal asupra textului, așa cum a fost el modificat, s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. 41 pentru, un vot împotrivă, 4 abțineri. Cele 3 avize sunt adoptate. Felicitări raportorilor. Raportorului. Thank you. Now we move to points 14, 8. Mulțumesc. Trecem la punctele 14 până la 18. Pachetul nostru bancar.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 fault. So, as you know, we have a... Uh, După cum știți, avem un pachet bancar foarte important, compus dintr-o serie întreagă de propuneri legislative care modifică CRD, CRR și BRRD. Le-am grupat puțin în două echipe de negociere, una CRR-CRD condusă de Peter Simon și cealaltă MREL și subordonarea condusă de Gunnar Hockmark. Bineînțeles, există câteva zone de suprapunere între cele două. După cum știți, prevederile TELAC sunt în uh, CRD și MREL este în celălalt și cele două, în principiu, ar trebui să se potrivească unele cu celelalte. Însă există, bineînțeles, și uh, zone care nu se suprapun, pentru că celelalte domenii, celelalte părți ale legislației se ocupă de alte elemente. Iar al doilea grup are și o, uh, o propunere uh, legislativă specială în ceea ce privește subordonarea. Ca să mai complicăm puțin lucrurile, primul grup știm foarte bine că uh, trebuie să suporte și presiunea Um, adoptării um, și implementării IFRS 9, care va intra în vigoare în curând. Și nu știm dacă vom reuși să încheiem întregul pachet înainte de asta. Avem două pachete interconectate și fiecare cu partea lui uh, uh, specifică, subordonarea sau IFRS 9, și s-ar putea, dar nu este obligatoriu, să oferim o adoptare accelerată pentru aceste părți specifice. Astăzi vom continua cu cele două rapoarte în ordine, însă aș dori să vă încurajez să vedem aceste propuneri ca pe un pachet. Cred că ar trebui să vedem dacă vrem să avem cei doi raportori și raportori din umbră, Deocamdată, pentru claritate, le, le ținem separate, dar cred că, în general, trebuie să ne asigurăm că lucrăm uh, în uh, paralel și într-o echipă, practic, comună și bine organizată, mai ales în zonele de suprapunere. Asta este situația. Acum am să-i dau cuvântul lui uh, Gunnar Hockmark, raportor pentru primul pachet. Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc uh, pentru responsabilitatea uh, acordată de a mă ocupa de directiva privind redresarea și rezoluția în domeniul bancar și propunerile de modificare. După cum ați spus, există o serie întreagă de legături, conexiuni cu partea de CRR-CRD. Și este ceva cât se poate de natural și pentru că sunt uh, fructul aceleiași epoci. După criză a fost nevoie de schimbări fundamentale în ceea ce privește legislația financiară pentru a, uh, a, pentru a menține cerințele de capital la un nivel stabil, dar și pentru a ne asigura că pe piață uh, nimeni să nu se comporte ca și când statele întotdeauna vor plăti uh, oalele sparte ale băncilor. Am lucrat și în uh, trecut la asta și am spus și în această Uh, comisie că este un fel de a revitaliza capitalismul în sectorul financiar. Și am uh, luat notă de faptul că există un sprijin pentru această revitalizare a uh, capitalismului în acest sector, astfel încât sectorul bancar să-și asume propriile sale pierderi. Avem, această avem această legislație de aproximativ un an, este destul de nouă mulți se uită la cum a fost aplicată această legislație, spun că nu este aplicată, cum trebuie, că este evitată. Eu nu sunt de acord. Legislația este foarte clară. Și este de asemenea foarte clar că cei care au de a face cu noile probleme din sistemul bancar trebuie să găsească Um, căi de a le rezolva și de a aborda sistemul bancar. Și dacă ar fi fost evitată legislația, nu ar fi apărut toate problemele legate de implementare pe care le discutăm acum. Am fi văzut lucrurile ca de obicei. Ce am văzut este că finanțele publice, stabilitatea financiară este subminată. Însă, în același timp, am transmis un mesaj greșit piețelor. Când am creat BRRD, obiectivele au fost două, cele mai importante. În primul rând, să ne Uh, asigurăm că dacă există nevoia de rezoluție într-o bancă, se știe exact uh, cum să se procedeze, regulile să fie aceleași în Uniunea Europeană, să se facă totul într-un mod ordonat și să nu acceptăm ca statele să salveze băncile. Acesta a fost primul obiectiv. Al doilea obiectiv a fost să se transmită băncilor faptul că avem de-a face cu un nou regim. BRD, avea două sarcini principale. 1. Dacă trebuie să ai de-a face cu falimentul unei, unei bănci, trebuie să știi cum să faci această rezoluție și, că tre- și uh, trebuie să asigure capitalizarea internă și apoi uh, trebuia ca toată lumea să știe că dacă o bancă ajunge în această situație, uh, riscurile sunt prelungite, pentru că piața um, reacționează altfel. Acum ne întrebăm cum să, adoptăm, cum să adaptăm BRRD la uh, TELAC, dar cum să facem și în așa fel încât MREL să fie adaptată la uh, la situațiile noi, mai ales când avem de-a face cu subordonarea. Unul din elementele pe care le discutam când am lansat uh, proiectul BRRD a fost următorul. Nu doream să creăm iluzia că numai anumite tipuri de capital erau expuse recapitalizării interne. Doream ca băncile și celălalt să fie la fel ca celelalte companii și anume uh, dacă se întâmplă ceva, tot, ca, tot capitalul băncii este expus la risc, nu numai o anumită parte. Am discutat uh, atunci să uh, avem tranșe diferite de capital, care numai unele să fie supuse recapitalizării interne. Însă am fost de acord că asta, cu toții, că asta ar slăbi efectul de descurajare uh, din BRRD și uh, care exista o problemă de finanțare și refinanțare a acestor tranșe. Dacă o bancă se îndreaptă încet înspre o criză, interesul de, a de a i se împrumuta bani uh, către acea tranșă specială um, prevăzută special pentru recapitalizare internă ar fi scăzut ar cer, um, sau s-ar cere uh, niște rate de dobândă foarte, niște uh, rate de dobândă foarte ridicate. Deci asta a fost uh, ideea de a spune că totul trebuie să fie supus recapitalizării interne, însă în ordinea potrivită. Discuția privind subordonarea, deci, este cât se poate de importantă și mi se pare Uh, un lucru pozitiv dacă reușim să obținem certitudine juridică. Și, uh, bineînțeles, cred că am putea să obținem și o rezoluție mai rapidă atunci când ea este necesară. Cred că este foarte important să facem lucrurile cum trebuie, astfel încât uh, un an mai târziu, uh, după intrarea în vigoare, să nu ne dăm seama că am creat ceva ce de fapt doream să evităm când am creat legislația. Cred că trebuie să continuăm cu uh, ierarhizarea datoriei, dar în același timp să vedem toate acestea în perspectiva întregului pachet. Tind să cred că ar putea fi mai uh, înțelept ca și această parte a pachetului să rămână uh, legată de celelalte două. Însă toți cei cu care am discutat sunt destul de deschiși și flexibili pe acest subiect. Însă trebuie să ne asigurăm că totul este, că toate elementele sunt integrate. De asemenea, în ceea ce privește TELAC. Cred că uh, trebuie adoptată. Din punctul meu de vedere, asta se aplică marilor bănci uh, sistemice. Uh, și trebuie să ne ocupăm și de MREL și de TELAC, astfel încât băncile să aibă mai mult capital decât au strict nevoie. Dacă, însă dacă din nou uh, creăm uh, dificultăți băncilor să ofere credite, ne întoarcem uh, la problema inițială. Industria, finanțele nu pot primi creditare și se subminează competitivitatea. Deci cred că trebuie să avem un echilibru între cerințele de capital și uh, capacitatea băncilor de a finanța investițiile necesare. În ceea ce privește calendarul, cred că ar fi foarte bine să menținem același um, uh, calendar cu celelalte părți ale pachetului, dar cu siguranță vom discuta toate detaliile și cu uh, raportorii din umbră. Dar este clar că trebuie să uh, înaintăm cam în același ritm. E posibil ca pachetul de care mă ocup eu să fie poate cu un pas înainte, pentru că este mai puțin complex decât uh, cel privind CRR, dar uh, cred că ar, calendarul ar trebui să fie cel puțin similar. Iată, mă voi opri aici uh, și vă voi oferi cele 30 de secunde. Da, mulțumesc. Puteți oferi, puteți folosi cele 30 de secunde pentru a răspunde la următoarea întrebare. Considerați că ar trebui să existe o cale accelerată pentru subordonare? După cum spuneam, aș prefera ca și acea componentă a pachetului să fie aliniată cu parcursul celorlalte. După cum spuneam, nu vreau să abordez subordonarea și ierarhizarea datoriilor în așa fel încât să operăm cu tranșe speciale de capital. E important ca întregul capital să fie văzut într-o unică perspectivă și o problemă pe care am avut-o atunci când Berdul a intervenit a fost că anumiți cetățeni, deponenți, credeau că acel capital pe care îl aveau ei nu era garantat și e important să se știe că totul este. Mulțumim. Pedro Silva Pereira urmează. Obrigado, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Modificarea regulilor în materie de reglementare a sectorului bancar trebuie să se facă așa cum o sugerează raportorul, pe baza unei evaluări evaluarea modului în care sunt aplicate regulile existente. Am acumulat deja un anumit grad de experiență care să ne permită să efectuăm o astfel de analiză. Într-adevăr, Comisia vine cu un pachet de propuneri, însă face acest lucru deoarece au identificat o serie de probleme care urmează încă a fi rezolvate. Asta, dincolo de adecvarea necesară, dacă ne uităm la normele internaționale recent introduse, norme internaționale pe care și noi trebuie să le respectăm. Pachetul Comisiei, în ceea ce privește regulile referitoare la recursul și la atacul în justiție pe plan bancar sunt binevenite, merg în direcția cea bună, în general vorbind, pentru a întări soliditatea sistemului financiar în fața șocurilor care putea să aibă loc. Asta ar putea întări încrederea în sistemele noastre și se vor genera reguli mai armonizate, mai uniforme la nivel european. Mi se pare, cu alte cuvinte, că se merge în direcția cea bună, va trebui însă să putem uh, să mergem mai departe cu Uniunea Bancară. Pe acest plan, încă lipsesc multe lucruri, e nevoie ca aceste reguli să fie adaptate la normele internaționale. În același timp însă, trebuie să ținem cont și de specificul sectorului bancar european. De asemenea, nu trebuie să ne scape din vedere o anumită diferență identificată la nivelul acestui sistem bancar. Din acest motiv, trebuie să dăm și noi dovadă de o anumită flexibilitate atunci când venim cu aceste reglementări. Soliditatea sistemului financiar este un lucru pe care ne-l dorim cu toții. Trebuie să atingem acest obiectiv, dar într-un mod inteligent, fără a eroda capacitatea băncilor care vor trebui să rămână capabile de a finanța economia. Nu considerăm că nivelul de exigențe avut în vedere în prezent ar fi de așa natură încât să submineze chiar obiectivul final, și anume un sistem financiar care să sprijine activitatea de creditare și investițiile în economie. Prin urmare, este absolut normal să introducem o serie de măsuri de salvgardare pe întregul parcurs al acestor discuții. Într-o primă etapă, în ceea ce privește armonizarea ierarhiei datornicilor, chestiunea subordonării, cu alte cuvinte, e bine, ar fi bine să se ofere o anumită autonomie în contextul acestei propuneri. Lucrurile trebuie să se desfășoare lent, lin, sistemul trebuie să pornească pe picior bun, venim cu o nouă, nouă clasificare a datoriilor, datorii preferențiale, și apoi în ceea ce privește regulile contului minim, trebuie o coordonare între regulile europene de capitalizare internă și normele internaționale, așa cum sunt acestea definite în TELAC. Această coordonare avută în vedere este unul din aspectele pozitive ale pachetului propus de comisie. Asta ar permite o reducere a fragmentării în materie de reglementare. Eu insist asupra acestui fapt și anume nivelul exigențelor trebuie adaptat la diversitatea situațiilor existente și, bineînțeles, înțelegem foarte bine că băncile importante la nivel mondial trebuie să respecte reguli probabil chiar mai stricte decât cele aplicate altor bănci. Și ca să închei, trebuie limitat la minim costul acestor noi cerințe. Pentru sectorul bancar, mai doream să menționez în încheiere două probleme specifice. În primul rând, există această integrare între regulile interne MRL și recapitalizarea contractuală. E vorba de două elemente la care trebuie să fim extrem de atenți, va trebui să venim cu soluții echilibrate și să ținem cont tocmai de această situație specifică ce ține de regulile ce trebuie aplicate în relația cu statele terțe. Și un alt element, e nevoie de noi reguli, da, fără îndoială, dar se impune un regim tranzitoriu în acest sens. Păstrând adaptarea la noul cadru juridic, asta pentru că se va permite astfel garantarea pentru anumite tipuri de datorii acestea vor putea fi eligibile dacă respectă regulile în vigoare. Asta avem în prezent, acestea sunt aspectele la care va trebui să, fie, să fim extrem de atenți pe parcursul întregului proces. Noi eh, sperăm într-un dialog constructiv cu domnul raportor și avem toată încrederea că lucrurile așa vor merge așa și vom ajunge la un rezultat bun, cum am făcut-o de altfel și în trecut. Din partea ECR, nu-l văd pe domnul Kamal. Vorbește cineva în numele dânsului? Domnul Fox? Domnule președinte, eu am venit aici să vorbesc despre de 5 și cereri 2 A, am să aștept atunci. Deci dacă nu aveți o intervenție pe această temă, atunci deocamdată nu. O să interveniți în momentul în care trecem la chestiunea respectivă, raportul Simon. Silvi Goulart. Mulțumesc, domnule președinte. Iată, Gunnar și alți colegi, ia, iarăși ne confruntăm cu un pachet enorm. Revin la ce a spus Gunnar. În comentariile care s-au făcut pe marginea aplicării regulilor adoptate în mandatul anterior, există multe, multe aproximări. Niciodată nu ne-am făcut iluzia că adoptarea normelor anterioare va fi ușoară și că în cazul în care se prevedeau câteva posibilități, câteva excepții, asta se făcea dintr-un motiv întemeiat. Uh, cu alte cuvinte, sunt pe deplin de acord cu abordarea pragmatică și pe ideea de continuitate cu ce s-a realizat în trecut. Apoi, în ceea ce privește fragmentarea, ce s-a spus e important, pentru că Eh, dacă ne uităm la tot ce am făcut în, în, în materie de unde bancară, ne dăm seama, și asta se aplică tuturor textelor cu care ne confruntăm și acum, am încercat să luptăm împotriva refragmentării piețelor, am încercat să facem în așa fel încât, la nivelul circulației de capital transfrontalieră, pentru că asta doream, lucrurile trebuie să meargă înainte și asta e un semn că, într-adevăr, încrederea revine și va trebui să luptăm și pe viitor în încercarea de a restabili această încredere și a ieși din fragmentarea națională. Apoi, e nevoie de echitate la nivel global, de condiții egale. Trebuie să vedem cum ne organizăm discuțiile, dacă suntem mai transparenți, dacă dăm socoteală și în relația cu alte jurisdicții și, în același timp, să ne respectăm angajamentele și să vedem ce vom face cu noile incertitudini. Situația din Statele Unite generează multe incertitudini în prezent. Cam în acest context, cu alte cuvinte, am putea aborda analiza acestor texte și eh, mie una îmi face o plăcere deosebită să lucrez iarăși alături de dumneavoastră. Vrem să mergem într-un ritm destul de rapid, aș spune. M-am mirat să văd că ritmul de lucru al Comisiei Econ în acest mandat uh, s-a cam încetinit în, în raport cu mandatele anterioare și altfel o, să, și acest lucru s-ar putea să ne fie reproșat. Mulțumim. A, vine și domnul Kamal. Dacă sunteți gata, vă pot da cuvântul? Sau dacă vreți să mai așteptați puțin? Po- pot să mai aștept puțin, spune domnul Kamal. Fabio De Mazi. Mulțumesc, domnule președinte. E o plăcere ca încă o dată să colaborez cu Gunnar Hockmark. Am lucrat la reforma sectorului bancar, încă n-am terminat nici acolo. Sper să fim puțin mai productivi aici, însă înainte de a intra în fondul chestiunii, dați-mi voie să spun că sunt în dezacord cu un lucru pe care îl tot aud în Parlamentul European, și anume că uh, Eh, există un regulament excesiv, o reglementare excesivă care e o frână în calea dezvoltării economice și a sectorului bancar. Nu există dovezi în acest sens. Știm, de exemplu, că în Statele Unite situația e mult mai bună dacă ne gândim la uh, legea Dodd-Frank. Însă noi avem practic același tip de reglementări și în statele europene, însă avem un comportament complet diferit al băncilor în materie de politici de creditare. Principalul impediment, cu alte cuvinte, care împiedică băncile să crediteze economia reală, ține de faptul că băncile au plătit un preț destul de pipărat pentru activitățile speculative în care s-au complăcut înainte de criză, că n-am rezolvat încă problema activelor toxice și există o cerere subdimensionată pe piață în același timp. Asta ne arată studiile empirice ale Băncii Centrale Europene. Majoritatea firmelor spun că nu lipsa de lichidități e principala problemă. Lipsa cererii însă îi face și pe ei să nu solicite credite suplimentare. Deci dacă am putea cădea de acord asupra acestui principiu, atunci ne dăm seama că nu e vorba de a reduce uh, și diminua reglementările existente. În primul rând trebuie să avem un regim de intervenție credibil și acest lucru se poate face doar dacă reformăm sistemul bancar în sine. altfel, nu poate fi vorba de nici o măsură de salvare și garantare, de bail-in. standardele globale pentru aceste elemente au fost integrate în TELAC. Acest lucru este obligatoriu pentru cele 13 bănci principale din Europa, celelalte însă, printre care se numără și mari bănci internaționale monitorizate direct de Banca Centrală Europeană, vor trebui să respecte doar uh, mai blândul MREL european. Asta înseamnă că există o, o mare marjă de flexibilitate atunci când e vorba de a stabili cum vor opera aceste bănci și decizia este în mâinile autorităților de resort. Asta e o problemă pentru noi. Apoi dacă ne uităm la TELEC, se permite introducerea norilor structurare și nu se permite subordonarea obligațiilor altor solicitări negarantate și, de asemenea, autoritățile de reglementare trebuie să trateze această situație de la caz la caz și noi considerăm că o astfel de abordare nu face decât să sporească incertitudinile pe plan juridic, nu aduce deloc un plus de claritate și face lucrurile mai complicate. Și ar mai fi încă o chestiune. Recent, uh, Comisia a vorbit de crearea unei noi categorii de datorie non-preferențială, noi știm ce instrumente hibride și de absorbție a pierderilor sunt disponibile în prezent, însă orice beneficii în materie de finanțare ar aștepta băncile de la noile categorii, noi considerăm că acestea vor veni pe seama unui plus de claritate și certitudine și va complica aceast, acest proces de recapitalizare internă. Deci mai avem multe lucruri de făcut, mai sunt și alte elemente cu care suntem de acord, inclusiv o excepție pentru instituțiile mai mici, asta din motive de proporționalitate, dar încă este foarte mult de făcut. Domnul Gigol, tonul acestei dezbateri este important și va deveni chiar mai important când vom discuta despre CRD și CRA. Sunt de acord cu ce spunea Fabio, în sensul că există senzația că trebuie să alegi. Fie alegi dezvoltarea economică, fie alegi reglementări stricte pentru bănci și volumul creditelor disponibile depinde de cerințele de capital. Însă nu există nicio dovadă empirică în acest sens. Ar putea exista întrebarea cum se introduc aceste creșteri de capital rapid sau încet și la ce punct în ciclul de activitate. Însă nu e vorba de o alegere. Băncile care au suficient capital pot să-și asume riscuri și numai dacă își asume riscuri pot deservi economia reală. Consider că dezbaterea începe să scape acest lucru din vedere din cauza unui lobby masiv din partea factorilor interesați care nu vor cerințe de capital considerabile pentru că asta înseamnă că le scade profitabilitatea. Asta în comparație cu volumul propriilor fonduri și de aceea trebuie să avem mare grijă să nu cădem încă o dată în aceleași capcane. În ceea ce privește propunerea, m-aș referi doar la câteva chestiuni de importanță pentru noi. În primul rând, autoritățile, e nevoie de autorități cu putere discreționară considerabilă. Și există intenția de a limita uh, atribuțiile, mai ales uh, atribuțiile SRB-ului. De asemenea, e nevoie de un plus de claritate. Trebuie clar ca ierarhia să rămână neschimbată și trebuie respectată. Nu trebuie de asemenea să permitem vreo scuză pentru instrumente financiare care vin din state terțe. Nu vrem uh, ca să, ni, să, să ni se introducă pe ușa din dos un program de dezvoltare pentru centre financiare offshore. Toate instrumentele trebuie să facă obiectul recapitalizării interne, fără excepții. Pentru că altfel venim cu măsuri în defavoarea propriilor noastre centre financiare. Vedem cât de greu le este băncilor uh, grecești uh, să recurgă la instrumente de recapitalizare emise în state terțe. Și doar în acel context a fost suficient timp la dispoziție și Comisia a putut să insiste pe o recapitalizare integrală. Dar nu înțeleg de ce aici Comisia lasă deschisă portița pentru uh, târguiel cu state terțe pe această temă. Uh, de unde și sugestia noastră. Și m-aș opri aici cu, cu observațiile preliminare. Nu-mi rămâne decât să vă mulțumesc și să vă spun că aștept cu nerăbdare să lucrăm împreună și pe viitor, cum am făcut-o și până acum. Gestionarea dosarului va fi făcută de doamna Urtasun. Domnul Kamal acum este gata. Mulțumesc foarte mult. Îmi cer scuze că ori eu am întârziat, ori dumneavoastră ați început mai devreme. Cum s a fi întâmplat? În primul rând, iată ce vreau să spun. De multe ori aceste discuții privind rezoluția bancară și criza bancară la care privim uh, în urmă arată exact niște poziții. Eu personal susțin multe din cele spuse aici. Ar, ar trebui să avem cerințe de capital mult mai mari și sunt două principii cu care voi începe. În primul rând, cine a citit uh, documentele își dea seama că de fiecare dată când apare o criză financiară, credem că am învățat lecția. Dar între timp lucrurile pierd din memorie și îmi spune nu vă faceți griji, nu o să se mai întâmple, de data asta e altfel. Și se întâmplă la fel. Al doilea lucru pe care trebuie să ne-l punem ca întrebare, dacă mâine banca dă faliment, va mai fi lichidată fără ca uh, să li se ceară contribuabililor să salveze banca, cred că suntem tot în acel moment. Criza din 2007, din 2008, arată că la 10 ani după criză suntem oare în aceeași poziție sau suntem în pericol să spunem nu aveți grijă, nu se va întâmpla la fel, de data asta e altfel. Deci care sunt chestiunile de detaliu și o să le iau în ordine. Cât privește rangul acestor instrumente de datorii uh, li se cere statelor membre să creeze o nouă ierarhie, iar noua categorie va fi salvată înainte ca să fie salvate pasivele importante. Dar vreau să discut chestiunea asta. Mă gândeam la început că s-ar putea să fie o idee bună, pentru că ține cont de diferite modele din domeniul bancar și asigură protecție pentru noile categorii și ele nu vor fi folosite pentru subordonare. Uh, sunt destul de flexibil apropo de calendarul acestui dosar. Înțeleg că foarte mulți vor să grăbească procesul și spun că vorbim de chestiunea asta de multă vreme cât privește capacitatea totală de absorbție a pierderilor Propunerea asta este controversată și deja sunt părți interesate care consideră că mrelul, eligibilitatea, este o chestiune care le pune probleme și ar trebui să fie recunoscută ca atare, nu cerințele minime privind fondurile proprii și pasivele eligibile. Trebuie să intre în capitolul obligațiilor și trebuie să înțelegem acest lucru legislația trebuie să fie proporțională și când spun proporțională, asta nu înseamnă că trebuie ca băncile să scape cu comportamentele pe care le-au avut în trecut. Sigur, trebuie să ne gândim cu, în legătură cu orientările respective, pentru că trebuie să se îndeplinească nivelele înalte de MREL propuse aici mai ales când ne gândim la evoluțiile internaționale și importantă colaborarea cu țara gazda. Încă o dată ar trebui să discutăm aceste chestiuni în detaliu cu grupul meu în ce privește capacitatea de recapitalizare, recapitalizarea internă, noi susținem obiectivele Comisiei pentru această propunere, reducerea costurilor, sporirea stabilității financiare, minimalizarea riscurilor la care sunt supuși contribuabilor. Sunt obiective mari. Totuși, ținând cont de faptul că ne gândim și la operațiunile transfrontaliere, trebuie să mă consult cu membrii grupului meu și pentru că afectează ceva mai mult decât statul din care provin. Mulțumesc! Marco Valli are acum cuvinte. Mulțumesc, domnule președinte! Doream uh, să mă aliniez celor spuse de Fabio De Mazi privind nevoia de uh, reformă structurală în sistemul bancar dacă apar crize bancare legate de faptul că sectorul bancar funcționează la nivelul băncilor universale și dacă nu reformăm sistemul care a adus prosperitate uh, unui sistem prin uh, legile adoptate în Statele Unite, tot sistemul bancar va suferi uh, de cauzele acestei crize. Se va da prea multă putere sistemului financiar. Pentru că e vorba de împrumuturi și de economia reală și de uh, plătitorii de taxe, de contribuabili. În pachetul comisiei și nici în domeniul internațional nu există dorința de a face acest lucru. Lobby-ul financiar este atât de influent uh, asupra instituțiilor care îl reglementează. Ar trebui, deci, să analizăm prevederile care trebuie discutate la ECON pe baza cerințelor de capital. Și sunt două lucruri, două critici pe care vreau să le fac. În primul rând, ne concentrăm asupra activității de creditare și nu asupra activității financiare. Cerințele de capital sunt importante, dar trebuie să înțelegem uh, cum, care sunt diferențele dintre sistemele economice și sistemele bancare. Avem o singură regulă în care spunem că cineva e sănătos dacă e înalt de atâta și are ochii albaștri și are atâta kilograme față de cineva care cântărește mai puțin, înseamnă că persoana respectivă e mai puțin sănătoasă. Vreau să spun că sunt limite arbitrare. Mă refer uh, la Italia și la statele din Sud care trebuie să facă față unor cerințe care nu sunt uh, potrivite, care nu sunt acceptabile. Iar băncile nu pot să asigure împrumuturi pentru diverse companii. Se creează mecanisme prin care sistemele bancare sunt penalizate pentru creditele pe care le acordă, iar modelele bancare se concentrează pe finanțare, iar altele se concentrează pe creditare. Deci sunt distorsiuni foarte mari S-ar putea să existe motive tehnice pentru această regulă, dar duce la dezechilibre și distorsiuni. Și apoi e foarte greu să evaluăm care sunt cerințele când sunt sisteme atât de diferite în Uniunea Europeană. Propunerea de a introduce scutiri, derogări pentru obligațiunile suverane um, pune o problemă. Împreună cu colegii din țările din sudul Europei, ne gândim că ar avea un efect catastrofal dacă uh, riscurile ar fi măsurate conform obligațiunilor uh, emise de statele respective, obligațiunile de stat. Și uh, ar duce la exacerbarea tensiunilor. Deci introducerea lor aici înseamnă că, de fapt, n-ați înțeles ce a du- la ce a dus uh, primul pachet uh, la băncile din sud față de băncile din nordul Europei. Sunt modele diferite și se, nu, rezultatul va fi că se vor exacerba tensiunile. Trebuie să ne gândim la cerințele de capital. E corect în sine, dar trebuie să ne gândim și la implicațiile diferitelor moderne bancare Apoi BRRD, directiva privind redresarea și rezoluția băncilor. Chestiune care va mai reveni în discuție în ce privește redresarea băncilor. Dacă avem un sistem care trece la faptul că, de fapt, contribuabilii trebuie să plătească pentru salvarea deponenților, atunci o să creăm o criză și mai gravă în sistemul respectiv, pentru că deponenții nu pot să controleze acțiunile care duc uh, Uh, la căderea băncii. Banca se angajează în speculații care, pe care nu poate controla, de exemplu, și atunci trebuie să se plătească prețul pentru faptul că sistemul bancar intră în incapacitate de plată din cauza unor politici incorrecte din sectorul bancar. Uh, BRRD se intră în contradicție cu Constituția Națională care îi apără, îi protejează pe deponenți. Iar regulile ar trebui să fie revizuite și poate că ar trebui să fie eliminate cu totul pentru că nu este suficient să se limiteze o criză într-un loc anume. Cam asta este critica principală pe care o avem, dar în momentul în care o să avem o reuniune a raportorilor din umbră, vom mai discuta. Mulțumesc! Mulțumesc! De fapt, discutam despre partea cealaltă, despre BRRD. V-ați referit mai degrabă la partea a doua a discuției, dar e în regulă. S-a luat notă de cele spuse de dumneavoastră și acum nu-l văd pe domnul Zani. Da? Dar nu Tahubner are acum cuvântul. Aș durea să folosesc acest prilej și să pun o întrebare care ar, fi să, ar trebui să fie adresată comisiei și se referă la faptul că în octombrie anul trecut uh, Banca Europeană pentru uh, Investiții uh, s-a stabilit ideea de a modifica nivelele pentru băncile din statele membre. Comisia nu a avut în vedere această modificare în propunerea sa pentru uh, modificarea BRRD. Impresia mea este, era că Banca Europeană pentru Investiții a venit cu o serie de uh, argumente în favoarea acestei modificări. Uh, Mă întreb dacă Comisia ar trebui să-și facă probleme sau are argumente uh, astfel încât raportorii să nu mai solicite această modificare. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Domnul raportor. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate comentariile. Subordonarea și cerințele, dacă nu vor fi bine concepute, vom uh, contrazice ce am vrut noi să uh, realizăm în BRRD. Dacă facem gre- greșit acest lucru, creăm ilu- uh, iluzia că datoria subordonată este datoria care trebuie salvată și inversăm ce am făcut. Și mai vreau să mă refer la ceva. Una din problemele principale când aplicăm BRRD în viața reală a fost următoarea. Dacă deponenții și cetățenii sunt sau nu conștienți că banii uh, erau acolo expuși pentru a fi folosiți pentru salvare. Uh, unii înțeleg acest lucru mai bine decât mine. Dacă discutăm despre o bancă italiană, cam asta este situația. E foarte important că nu va exista nicio ezitare, că toate uh, datoriile unei bănci sunt expuse acestei situații în această mă, uh, din acest punct de vedere, sunt de acord cu cele spuse de Sven Gigol. Dar chestiunea țării terțe poate să fie mai complicată din cauza diferenței de legislație. Dar asta este punctul important de plecare. Ce spunea domnul Pereira, și anume că trebuie să ne asigurăm că băncile funcționează și finanțează investițiile, este o chestiune importantă trebuie să spun că nu-mi dau seama dacă nu există o corelație între o economie puternică și bănci puternice. Am văzut în toate crizele bancare că un punct de plecare pentru o criză din sectorul bancar este o economie slabă. Nu e singurul motiv. Mai pot fi și alte motive. Bănci care sunt prost gestionate sau bănci care își asumă riscuri mari sau alte riscuri care apar în sistemul bancar, dar firește este important să existe bănci puternici pentru o economie puternică, dar și invers. Ele sunt legate unele de altele și cred că trebuie să înțelegem acest lucru. Domnul Kemal se refera la faptul că de data asta e diferit. Eu cred că e diferit de fiecare dată. Și chiar cred că e diferit de fiecare dată. Spuneam în felul ăsta, răspund cu da la ce spuneți dumneavoastră. Vor fi noi crize bancare și vom vedea noi crize în sectorul acesta. Unii oameni spun că se repetă o dată la 10 ani. Și asta nu e o, o chestiune din care credem noi că, mă rog, legislația nu e adecvată sau nu. Problema este dacă suntem foarte conștienți pe piață, dacă investitorii sunt foarte conștienți, dacă toată lumea implicată în lumea bancară înțelege că datoria poate fi salvată la nivel intern. Pe de o parte vorbim de certitudinea ierarhiei, și această certitudine a ierarhiei nu, poate să, nu trebuie să fie creată astfel încât toată lumea să aibă iluzia că nu totul poate fi salvat, însă trebuie să avem o ordine foarte strictă. E un lucru foarte important al BRRD. Uh, conștientizarea aceasta duce la stabilizarea sistemului bancar și trebuie să avem reguli clare ca să putem face față rezoluției bancare, astfel încât să se facă uh, repede și cu înțelepciune și sunt clar de acord cu cele spuse de doamna Gular. Trebuie să fim pragmatici și să analizăm problema. Dar, de asemenea, trebuie să mai vedem și altceva. Și anume, faptul că BRRD funcționează. Funcționează în acest moment, însă e foarte greu pentru că e prima dată când se întâmplă așa ceva, când se aplică. Și, într-un fel, problemele pe care le constatăm acum sunt uh, problemele care creează conștientizarea pentru viitor. Uh, investitorii trebuie să-și dea seama că banii lor uh, sunt supuși unui risc când investesc într-o bancă. Aștept cu nerăbdare reuniunile cu raportorii din umbră și cu ceilalți negociatori. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! domnului raportor, care a spus foarte multe lucruri cu care sunt de acord și știu că este conștient uh, de diferența dintre rezoluție și capitalizarea precaută și bail-in și toate celelalte. Și acum trecem mai departe. Sigur, o să dau răspunsul, o să dau cuvântul comisiei uh, la sfârșitul celor două discuții. Asta era intenția mea. O să trecem acum la partea a doua a discuției, la al doilea pachet, CRR și CRD. Raportor este domnul Peter Simon. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că astăzi discutăm aceste două dosare uh, deodată. După cum ați spus și noastră, domnule președinte, are sens uh, să abordăm aceste uh, dosare uh, în legătură, în același timp, dar și să discutăm conținuturile înainte să avem proiectele de raport. Cel mai rău ar putea fi să ajungem la rezultate care să nu fie coerente între ele la aceste două rapoarte și evităm asta discutând tocmai astăzi, uh, mai ales despre punctele de intersecție dintre cele două. Cu forma actuală a CRD4 și CRR, avem de-a face cu documente uh, tehnice uh, și foarte cuprinzătoare, dar și cu, cu acte normative foarte importante pentru sectorul bancar european. Uh, și va trebui să ne ocupăm de acest subiect uh, mult timp de acum încolo. Uh, sunt incluse um, noi propuneri adoptate de Comitetul de la Basel și care urmează să fie aplicate. La CRD4 și CRR ne concentrasem pe cerințe de, calitate, de capital ridicate și de calitate mai bună a activelor la bănci ca reacție la criză. În momentul de față, însă, la Um, uh, CRR2 și CRD5, um, ne vom concentra asupra recalculării uh, riscurilor, asupra um, indicatorilor, rata de efect de pârghie, dar și multe altele și inclusiv principiul proporționalității. Pe lângă aceasta, mi se pare important uh, să spunem de la bun început următorul lucru toate piețele bancare din toate statele membre sunt afectate, deci va trebui să cooperăm strâns uh, cu reprezentanții sectorului bancar din toate statele uh, membre, dar și cu autoritățile de supraveghere și de reglementare din statele membre. Am discutat deja cu reprezentanți din cinci uh, țări diferite și uh, fiecare avea câte un uh, centru de, greutate diferit câte o preferință diferită. Deci, uh, la acest uh, dosar atât de cuprinzător, trebuie să uh, încercăm să cuprindem cât mai multe situații diferite din statele membre, într-un mod echilibrat. Trebuie să Uh, ducem un dialog și până la redactarea raportului, pentru că ceea ce ne dorim până la urmă este să avem un document care să se bucure de o majoritate largă a Parlamentului, pentru că numai astfel putem să uh, obținem o poziție puternică la trialog. Acum pe subiecte. Proporționalitatea, subiectul cu care doresc să încep se știe uh, foarte bine că, în principiu, băncile mai mici vor suferi mai mult de pe urma reglementării față de băncile mai mari. Îmi amintesc uh, de o discuție pe care am dus-o în urmă cu câteva săptămâni. Uh, în fața mea la masă stăteau uh, reprezentanți ai unor bănci și mi-au spus avem 65 de angajați, avem doi care se ocupă numai de, administr- de uh, raportare uh, și practic, uh, cu noile reglementări, uh, erau obligați să facă o fuziune cu o altă bancă, uh, nu din motive, de, um, din motive comerciale, ci pur și simplu pentru că erau supra-solicitați um, cu respectarea legislației adoptate de noi. Și, um, bineînțeles, cu ce urma să fi, urmează să fie adoptat. Și mai interesant a fost faptul că uh, am auzit asta din mai multe țări, uh, și anume această critică uh, că povara administrativă este enormă uh, inclusiv prin faptul că, practic, aceleași date trebuie să fie, uh, sunt cerute de uh, BCE, uh, EBA, dar și autoritățile de reglementare sau de supraveghere naționale, însă altfel calculate, altfel um, um agregate și am fost întrebați dacă nu se poate crea un instrument comun, astfel încât să nu trebuiască să se uh, facă aceeași uh, raportare în trei feluri diferite. Când vorbim despre uh, proporționalitate pentru bănci mai mici, de exemplu, asta înseamnă că uh, legislația pe care urmează să o adoptăm nu trebuie să fie mai slabă, ci mai adaptată. Trebuie să corespundă riscurilor uh, și uh, cerințelor um, către bănci. De exemplu, um, o frecvență de raportare mai scăzută poate fi o idee, însă trebuie să discutăm despre asta pentru a vedea dacă asta um, este suficient sau dacă nu putem să găsim și alte căi. De asemenea, trebuie să discutăm despre pragurile stabilite pentru proporționalitate. Pe de o parte, trebuie să ne asigurăm că băncile mici um, se bucură de o um, ușurare a poverii, um, care nu este um, acompaniată de un risc suplimentar, însă în același timp trebuie să ne asigurăm că băncile care au un bilanț mic și sunt într-un Uh, stat uh, membru mic pot totuși să fie cât se poate de relevante uh, pentru sistem. Deci să aibă o importanță sistemică și asta nu trebuie să le scutească de obligațiile aferente unei bănci sistemice, pentru că asta poate crea un risc suplimentar. În ceea ce privește pragurile, va, vom avea în continuare de discutat pentru a vedea uh, dacă nu adăugăm criteriilor cantitative din propunerea comisiei uh, criterii uh, calitative, fie ca alternativă, fie în plus. Asta pentru a vedea dacă uh, o bancă este eligibilă pentru o uh, slăbire a poverii. Apoi, Um, rata de acoperire de lichidități. Am, am acoperit-o deja prin uh, uh, rata de finanțare stabilă, am, ce, uh, am impus cerințe pentru lichidități, astfel încât să ne asigurăm că instituțiile financiare au la dispoziție refinanțare pentru un an. Salutăm eforturile Comisiei de a aplica standardul de la Basel, Uh, dar și de a-l adapta la contextul european. Aici uh, mă refer la uh, instrumentele repo, la stabilitatea investițiilor, dar și la alte elemente. Și aici va trebui verificat dacă aceste adaptări sunt adecvate în totalitatea lor, eventual dacă trebuie făcute unele ajustări pentru ca Um, măsurile să fie adaptate specificităților pieței europene. Însă cred că, în orice caz, um, aici uh, avem o bază foarte bună uh, în propunerea Comisiei. În ceea ce privește um, rata efectului uh, de pârghie, procentajul de 3% de îndatorare este salutar. Ne bucurăm că Um, comisia nu a, adaptat, nu a aplicat pur și simplu regulile de la Basel, ci pur și simplu a luat, ci, ci a luat în considerare specificitatea europeană, eliminând uh, credit, creditele de, uh, perform, uh, de um, promovare, regulile privind fluxurile intragrup grup, și așa mai departe. Și aici va trebui să verificăm dacă nu trebuie făcute unele ajustări pentru a ține cont de specificitățile pieței europene. Băncile de promovare în sine și aici um, um, trebuie să vedem cum, uh, sunt, cum uh, trebuie ele tratate, mai ales acele bănci um, care sunt diferite de uh, băncile obișnuite. Și anume, cred că băncile de finanțare uh, publică sunt diferite de, de băncile obișnuite dacă pur și simplu um, asigură fluxul de bani uh, publici, dar nu um, intervin în aceste fluxuri. Cred că trebuie să discutăm despre asta uh, și având în vedere importanța acestor bănci uh, în uh, Europa. Factorul pentru IMM-uri. La vechea legislație am reușit să obținem un discount de 23% pentru creditele pentru IMM-uri de mai, credite mai mici de 1,5 milioane de euro. Dacă Comisia scrie acum că este posibil un discount de 15% pentru IMM-uri, pentru credite către IMM-uri mai mari de 1,5 milioane, Salut acest lucru, însă cred că trebuie să discutăm dacă este suficient pentru a relansa în Europa finanțarea creditelor uh, pentru IMM-uri. Încercăm să creăm o uniune a piețelor de capital pentru o mai bună finanțare a întreprinderilor, dar trebuie să nu uităm uh, pilonul tradițional de finanțare a întreprinderilor în Europa, și anume, și anume banca. Și cred că aici putem să fim uh, ceva mai curajoși decât prevede Comisia. Câteva observații în ceea ce privește infrastructura. Trebuie să vorbim, des, avem, uh, vorbim despre asta și în uh, uh, dosarul nostru. Și aici trebuie să avem un discount, o reducere a riscului și salut acest fapt. Însă trebuie să ne fie clar care, pro, care proiecte sunt vizate, care pot fi văzute ca investiții conform catalogului. Deocamdată nu înțeleg uh, cum pot fi uh, finanțate numai proiecte care sunt refinanțabile. Infrastructura publică, tocmai asta are um, ca și caracteristică faptul că nu poate să se uh, refinanțeze. Deci trebuie să vedem dacă nu este nevoie și aici de o reducere a riscului specială. De asemenea, putem, transmit, putem uh, stabili câteva centre de greutate politice în domeniul infrastructurii, în Europa, uh, trebuie să fie făcute investiții de miliarde despre care nu știm cum vor, cum vor fi făcute. Vorbim despre mobilitatea electrică, dar uh, nu știm cum Uh, cum vom face când vom avea cu toții mașini electrice, unde le vom încărca cu toții. Cred că putem transmite semnale politice aplicând uh, un, uh, o reducere pentru a facilita uh, acordarea de credite. AFS 9. Uh, aici cred că am putea aplica calea accelerată, nu există obiecții din partea mea în acest uh, sens. Uh, este ceva um, ce ar putea fi foarte logic. Dacă toturile, to, to, toate lucrurile merg conform planului, în, obiectivul este um, ca eu să uh, public un raport pe care să îl fi discutat cu mulți dintre dumneavoastră. Uh, ei bine, acest raport ar trebui să vină pe 8 iunie. Uh, sper să putem obține uh, votul înainte de finalul anului, dar cred mm, în același timp și că calitatea este mai importantă decât rapiditatea. Deci vom vedea pe parcurs dacă putem respecta acest termen. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, sunt de acord. Calitatea este prioritară, dar cred că din ceea ce a spus dumneavoastră reiese că e posibil. Trebuie să hotărâm dacă despărțim a noua parte care ar putea să meargă pe o procedură rapidă. Am luat notă de această posibilitate și, bineînțeles, în timpul discuțiilor următoare o să vedem cum mergem înainte în domn, numele domnului Caras Balț. Da. Mulțumesc, domnule președinte. Otmar Caras, din motive personale, a trebuit să călătorească la Viena și m-a rugat, în calitate de raportor din umbră al PPE, să vă transmit următoarele. Otmar Caras salută pachetul cuprinzător al Comisiei din 23 noiembrie 2016 pe, calea, pe drumul nostru către um, finalizarea pieței unice de capital, avem nevoie de un cadru comun de reglementare ca bază. În ultimii ani, situația în domeniul financiar s-a îmbunătățit, însă, conform ultimului raport FMI, există în continuare riscuri pentru stabilitatea financiară. Domnul Caras uh, subliniază că uh, cele două decrete ale președintelui uh, Trump și uh, de asemenea, negocierile pentru Brexit nu trebuie să ne distragă atenția și uh, să ne împiedice să tragem concluziile și învățămintele de pe urma crizei. Trebuie să facem uh, tot ce este necesar pentru a distribui riscul. CER de 4, CRR ne-au ajutat să um, să peticim uh, pana, dar acum ar trebui să facem în așa fel încât uh, să nu mai fie nevoie să schimbăm uh, pneul. Rata efectului de pârghie obligatorie este esențială, um, apoi se se înlocuiește uh, cerința minimă de lichidități. Apoi factorul de raportare pentru IMM-uri. Este o solicitare de mai mult timp uh, a domnului Caras, dar și a întregului Parlament European. Apoi uh, acei minus 25% pentru uh, ponderarea riscului pentru infrastructură este binevenit pentru că promovează informa- inovația, educația, cercetarea. De asemenea, trebuie subliniată specificitatea sectorului bancar european și de multe ori în poziția uh, în propunerea comisiei um, ea este uh, luată în considerare, de exemplu, la uh, rata netă de stabilitate. Însă propunerea comisiei în anumite puncte nu merge suficient de uh, departe pentru a se uh, diminua suficient uh, riscurile. Otmar Cara subliniază că avem nevoie de reguli pentru toate băncile, însă în practică uh, vedem că trebuie să diferențiem mai mult între micile bănci locale și cele mari cu risc sistemic nu pot uh, fi valabile aceleași reguli, reguli pentru toate băncile. Uh, uh, instituțiile mai mici au ca public și ca clienți IMM-uri, persoane private și de multe ori au un profil de risc diferit. Băncile publice sau de prin care se plătesc subvențiile joacă un rol social important care trebuie menționat deci uh, este cu atât mai important să vorbim despre proporționalitate. De asemenea, de asemenea avem nevoie de uh, definiții clare din toate punctele de vedere. De exemplu, instituțiile care nu sunt complexe, uh, uh, adaptările pentru raportare și publicare – aceasta nu trebuie să, de, să depindă numai de uh, prezența sau nu pe bursă a instituției, ci și de complexitatea în general a instituției, dar și la sistemul uh, de la subiecte ce țin de precauție, uh, tot ce ține de SREP. În domeniul administrativ s-ar putea crea un sistem de raportare integrat pentru a asigura eficiența crescută. În următoarele luni, conform lui Otmar Caras, acum ce trebuie să facem este să găsim echilibrul corect pentru aplicarea standardelor internaționale, uh, respectând specificitățile europene, uh, menținând proporționalitatea pentru micile instituții, dar și asigurând un punct de plecare uh, comun, asigurarea și a capacității de creditare, asigurarea unui spațiu de manevră la nivel național, Uh, și um, găsirea unui echilibru și a unei armonii între MREL și TELAC. În plus, este nevoie și de derogările, de anumite derogări, uh, astfel încât să se evite fragmentarea. În plus, este nevoie de termene, um, de perioade de tranziție um, și de certitudine juridică. Pentru a găsi toate, acest, uh, toate aceste mm, echilibre, uh, Otmar Caras se bazează pe buna cooperare cu raportorii. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc. Următorul vorbitor pentru grupul ECR, domnul Fox. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că voi lucra cu Peter Simon și cu ceilalți raportori din umbră. Grupul meu este de acord cu o mare parte din aceste propuneri și salută transpoziția standardelor internaționale în CRR2 și CRD5. Sigur că Basel uh, este pus în aplicare fără modificare, dar problema e că, de fapt, Comisia s-a abătut de la aceste cerințe trebuie ca IFS 9, perioada de tranziție, trebuie să meargă pe o procedură rapidă, pentru că altfel ar avea consecințe foarte mari asupra pieții, așa încât salutăm efortul de a separa această parte de cerere 2 și să fie negociată separată înainte de a ajunge la colegiuitori Considerăm că acest lucru trebuie să facă la nivelul 1 pentru a evita întârzierile și confuziile și cerem uh, cu, raportorului să faciliteze acest proces. Uh, salut uh, rata de, fi, de finanțare stabilă netă, dar nu sunt de acord cu ideea că riscul este zero. Uh, Azi dimineață am pus domnului Dombrovskis, uh, comisarului, niște întrebări pe această temă și n-am primit niciun răspuns la întrebările mele. O mulțime de vorbe, dar fără răspuns. Nu mi-a explicat de ce comisia s-a abătut de la cerințele de la Basel de 5%, decât mi-a spus că ar fi fost un inconvenient din punct de vedere politic. Cred că ar trebui să existe un program pentru a calcula pondera efectivă a riscurilor și trebuie să vedem justificări mai corecte, mai în detaliu, pentru a, modifica, pentru a justifica schimbarea făcută de comisie. Apropo de partea CRR a propunerii, ne fac probleme cerințele pentru ca firmele să pună în aplicare doar 65% din cerințele Basel, pentru cel puțin trei ani după intrarea în uh, vigoare. Ideea era să se vadă care sunt defectele din, uh, existent din uh, regulamente și aplicarea doar două treimi nu rezolvă problema. Sunt de acord că e nevoie de o perioadă de tranziție, dar trebuie să avem obligații de a ajunge la aplicarea 100% a reglementărilor. Acest lucru nu se va face dacă Comisia își deleagă SIEș puterea de a prelungi tranziția. Așa ceva nu este acceptabil. Cere de 5 acum. Mă preocupă propunerea Comisiei care stabilește niște holdinguri intermediare. Nu s-a făcut evaluare de, pâncat, de impact pentru că asta înseamnă o restructurare extrem de importantă pentru firme mari și sunt foarte multe complicații juridice, chiar incompatibilități cu alte jurisdicții. În cele din urmă, cerința pentru a crea holdinguri intermediare sporește costul afacerilor în Europa. Ar spori uh, ar opri creșterea, reduce numărul de locuri de muncă, iar UE ar fi mai puțin atractivă pentru oamenii de afaceri. Nu sunt convins că această propunere uh, va fi în favoarea rezoluției, așa cum spune Comisia. Structura unică de rezoluție înseamnă că, de fapt, guvernele nu vor putea să-și rezolve propriile probleme cu propriile bănci. Se vor crea tensiuni între diversele organisme de supraveghere. Domnule președinte, cum spuneam, salutăm majoritatea propunerilor și așteptăm să colaborăm cu raportorul și cu raportorii din umbră. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru că ați spus foarte clar ce părere aveți. Un alt punct pe care sper că îl va clarifica Comisia Domnul Vale critica o măsură care nu există și anume ideea de a schimba tratatul privind datoria de stat, dar dumneavoastră vorbiți despre statul quo existent. Dar sunt sigur că această chestiune va fi clarificată de comisie N-am fost uh, prezent când i-ați adresat întrebarea domnului comisar Dombrovskis. Domnul McCarthy, mă scuzați. Cora van Uverhoinzen. Mulțumesc, domnule președinte. Dintr-o dată am, am speriat că m-am transformat în bărbat, dar se pare că nu așa au stat lucrurile. Și eu uh, aș vrea să încep prin a spune că aștept cu nerăbdare să cooperez cu Peter Zimun și cu ceilalți uh, raportori din umbră la acest pachet de amploare. În ceea ce facem întotdeauna trebuie să realizăm un echilibru adecvat între încurajarea economiei reale să creeze locuri de muncă și să ducă la creștere și, pe de altă parte, uh, protejarea consumatorilor și evitarea riscurilor sistemice. Acestea fiind spuse, este chiar mai important să urmărim acest aspect în pachetul pe care îl discutăm acum decât în alte părți, pentru că sectorul financiar este un sector global, vorbim de o concurență globală și ar trebui să abordăm acest pachet tocmai din această perspectivă, și anume că trebuie să încercăm să creăm condiții cât mai echitabile la nivel global în ceea ce mă privește. Aș vrea ca principiul general uh, al același servicii, același riscuri, același reguli să se aplice în, în măsura posibilului. Uh, Peter Simon și uh, domnul Balț, numele domnului Caras, au vorbit de proporționalitate. Cred că, într-adevăr, este deosebit de important să ținem cont și de această perspectivă a proporționalității și avem nevoie de studii de impact adecvate uh, și nu e vorba aici doar de evaluarea impactului acestui pachet, ci, cum spunea Ashley, trebuie văzută și combinația cu FRS 9 cu Basel pentru a vedea cum, va funcționa, cum vor funcționa lucrurile în ansamblu, fără a ne uita doar la un anumit act juridic. Nu, e importantă combinația acestora, angrenajul în ansamblu. E nevoie de asemenea de un studiu de impact axat pe diferite componente, diferite sectoare, diferite regiuni. Pentru că Țineți minte cum am discutat uh, chestiunile ce țineau de Comitetul Basel. Există multe diferențe și dacă avem un singur studiu de impact general, ce te faci dacă ai capul în frigider și, și picioarele în cuptor? Temperatura medie e în regulă, dar uh, nu te simți foarte bine. Atunci trebuie să vedem uh, clar cum funcționează lucrurile la nivelul întregii Europe pe sectoare. O altă uh, uh, observație generală se referă la faptul că în contextul concurenței mondiale actuale, digitalizarea este peste tot. O să discutăm și raportul mai fintec mai târziu în acest sens, dar uh, vreau să menționez și aici acest aspect. Trebuie să vedem dacă acest regulament încurajează inovația sau nu, pentru că Evident, acest sector va trebui să facă investiții de amploare pentru a rămâne competitiv în acest mediu în continuă digitalizare. Ceea ce privește restul detaliilor, aștept cu nerăbdare să le discutăm împreună în viitor. Astea deocamdată sunt observațiile mele generale. Mulțumim, spune domnul președinte, matkaki din partea GUE. Mulțumesc, domnule președinte și eu aștept cu nerăbdare să trecem la treabă împreună cu domnul raportor. Am văzut uh, ce se spune în legătură cu reducerea riscurilor și cu reforma sistemului bancar. Le salut ca pași în direcția cea bună, dar din multe puncte de vedere nu se merge suficient de departe în eliminarea problemelor existente. Ceea ce privește reforme structurale sectorului bancar, considerăm că nu se poate elimina problema băncilor too big to fail de problema restructurării sectorului în ansamblu. Dacă vrem să facem ceva, trebuie să separăm sectorul de retail de sectorul de investiții. Separarea acestor activități bancare ar trebui să se regăsească în acest pachet și facem un apel la această separare și pe progrese în direcția reformelor structurale sectorului bancar. Un alt element care ne preocupă se referă la rata de leverage de doar 3%, ca și mulți eh, economiști eh, această determinare este mult mai relevant decât măsurarea activelor echilibrate. Aceasta, din urmă, rămâne subiectivă și neclară, prin urmare, nu este un indicator potrivit. Spre deosebire de acestea, componenta leverage este un uh, criteriu mult mai relevant. De aceea am vrea ca acest criteriu să fie obligatoriu, dar să fie peste 3% mai ales pentru împrumuturile semnificative. În 2012 OECD a recomandat o rată de 5% pentru leverage. Banca Centrală Europeană spunea că 5% ar fi de două ori mai benefic decât 3%, reducând riscul de încetare de plăți. TELAC a fost considerat ca o soluție suficientă la problema băncilor prea mari pentru a putea da faliment. Nu cred că lucrurile stau așa. Cred că alte instrumente trebuie folosite. BRD-ul, de asemenea, a fost un instrument eficient. Ați văzut că s-a făcut și testarea noilor reguli în contextul italian, prin recapitalizarea precauționară. Cazul respectiv ne arată clar că asistența pe bani guvernamental, pe banii contribuabilului s-ar putea să continue. În general, suntem de părere că ar trebui să sporim în mod semnificativ cerințele de capital în loc de a veni cu concepte complexe, cum este TELAC, care întotdeauna aduc cu ele riscul de nefuncționalitate în caz de criză. Înțelegem că nu există sprijin majoritar uh, în ceea ce privește sporirea nivelului de active de nivel 1 și că de aceea TELAC va trebui adaptat pentru a face față noilor situații. Ne preocupă de asemenea faptul că nivelul actual al TELAC n-ar putea să reducă suficient impactul viitoarelor crize bancare și sprijinim apelul unor economiști de a cere, de a crește rata TELAC în mod treptat. Multe bănci au operat într-o manieră puțin sistematică și vor trebui doar să respecte uh, norme specifice și individuale și astfel de standarde vor trebui să fie introduse și pentru băncile locale și altele care au importanță pentru sistem, deoarece eșecul lor ar putea să aibă un impact uh, similar uh, eșecului băncilor mari. În ceea ce privește expunerea, nu credem că aici ar trebui să ne bazăm pe proiecte publice și pe infrastructură. Asta e o chestiune care ține de politica macroeconomică și dacă rezolvăm această problemă cu măsuri macroeconomice, nu o să ajungem nicăieri. Băncile sunt descurajate să-și asume riscuri, însă în același timp se vine cu măsuri fiscale care nu stimulează uh, cererea de credit cererea de credit va avea loc doar în contextul unor politici macroeconomice adecvate. În contextul actual, care a afectat negativ profiturile băncilor și a descurajat uh, riscul sistemic, nu-mi rămâne decât să spun că aștept cu nerăbdare să cooperez cu ceilalți raportori din și cu raportorul uh, și să subliniez că măsurile preliminare sunt un pas în direcția cea bună. Vă mulțumim! Domnul Sven Giegold. Mulțumesc, domnule președinte. Poate vorbesc germană. Dacă tot avem un raportor uh, german și președintele nostru își exersează germana în comisia noastră? Iată, s-a, s-a tradus și gluma, spune domnul Gigold. În ceea ce privește starea lucrurilor, este vorba de ceva cât se poate de serios și mă bucur că uh, Peter Simon, um, exact așa a prevăzut lucrurile. Să facem un bilanț sincer a ceea ce am obținut cu legislația bancară după criză. Și cred că ține de un astfel de bilanț uh, sincer uh, să includem uh, anumite elemente și trebuie să facem propria noastră analiză a ceea ce a făcut Comisia. Pe de o parte, simțim presiune din ce în ce mai mare de a slăbi, de a flexibiliza legislația. Și, în mod ciudat, toate solicitările pe care le-am primit de la sectorul financiar merg în aceeași direcție. Nu putem avea și noi o derogare, aici e prea mult, e prea strict și cred că nu trebuie să cedăm acestor cereri. Analiza noastră trebuie să uh, uh, includă și care dintre regulile noastre nu și-au atins obiectivul, dar uh, trebuie să vedem și dacă n-am făcut uh, mai mult rău decât bine, poate, cu anumite uh, acte sau cu anumite prevederi. O legislație simplă, dar uh, dură, a fost obiectivul nostru, dar uh, nu, am, nu l-am atins încă. de multe ori și în, de fapt în mod uh, constant în public se vorbește despre dacă uh, suntem suficient de serioși și dacă în, în caz de criză uh, lucrurile ar, uh, ar merge așa cum am prevăzut noi. Oare rata efectului de pârghie cu 3% este suficient de ridicată? Dar, pe de altă parte, dacă vorbim cu bănci mai mici, uh, Um, ele spun cu foarte mare credibilitate exact ceea ce a spus și raportorul, că mai mulți actori publici uh, la nivel național european cer aceleași date, dar în mod diferit. Și ajungi uh, să ai uh, și mai ales că este vorba de de bănci care nu sunt uh, sistemice, uh, nu ține de stabilitatea financiară, avem senzația că fac uh, propagandă anti-Uniunea Europeană, cer lucruri inutile. Tocmai de aceea. Am ascultat ceea ce a spus Peter Zimon și sunt de acord. Trebuie să facem acest bilanț împreună în mod corect. Deci să încercăm să facem mai mult pentru stabilitatea financiară însă, pe de altă parte, acolo unde putem să eliminăm din birocrație, să o facem dacă ea nu este necesară. Eu nu sunt împotriva discutării unor noi uh, derogări sau, um, de exemplu, cum ar fi cele privind IMM-urile. Însă întotdeauna trebuie să ne bazăm nu pe uh, solicitări um, de ordin politic, să spun, deci intervenția uh, Um, sectorului uh, în uh, politicile noastre, ci pe uh, fapte precise. Dacă lucrurile nu sunt calibrate în mod adecvat, da, putem pre, prevedea ceva în acest sens, dar dacă riscurile nu sunt compensate suficient, nu trebuie să acționăm. Dar nu trebuie să slăbim legislația. Parlamentul a fost cel care a impus uh, acel plafon pentru prime. Însă, deocamdată, nu avem reguli pentru uh, re remunerație. Asta nu înseamnă că, dacă avem un plafon pentru prime, asta nu înseamnă că uh, nu se poate oferi o Uh, remunerație excesivă altfel. Cred că ar trebui să reanalizăm subiectul. Comisia, în principiu, uh, s-a rezumat la a vedea dacă este corect ca micile bănci să aibă astfel de oblig- obligații de publicare. Da, sunt de acord, putem vedea dacă nu încălcăm drepturile la viață privată, însă reglementările privind uh, stabilitatea financiară merg mai departe decât atât. De asemenea, au fost incluse uh, derogări în anumite domenii Uh, unde nu suntem de acord. Mie mi se pare foarte corect ce spune raportorul, că trebuie să avem o viziune de ansamblu cuprinzătoare. Aș uh, saluta uh, um, faptul de a nu ne rezuma la o singură audiere. Avem foarte mulți actori afectați din industria financiară, însă avem uh, puțini uh, actori care dețin suficiente capacități în domeniul stabilității piețelor financiare. Avem uh, forul nostru de experți pentru supravegherea bancară. Ar trebui și pe ei să îi rugăm să ne furnizeze o, contribuții din expertiza lor. Ar trebui să ne consultăm și cu uh, cei, de la, cu cei ce se ocupă de protecția consumatorului uh, și așa mai departe. Trebuie să ne asigurăm că avem o abordare echilibrată, mai multă proporționalitate pe de o parte, dar și eliminarea reglementărilor inutile pe de altă parte, pentru că acestea creează o povară administrativă um, ce nu este necesară. În același timp, trebuie să consolidăm stabilitatea financiară uh, și să nu cedăm uh, unui um, lobby din partea sectorului. Mulțumesc! Thank you. Uh... Mulțumim, Marco Valli. Fo- foarte repede, pentru că deja am intervenit mai devreme. Sunt uh, rapoarte din ambele rapoarte și am să le discut împreună. Ă, aș, aș vrea o clarificare în legătură cu uh, riscul suveran. Ce încercam eu să spun? Era vorba de modificările la articolul 507, ă, discutat în contextul CRR. Banca Centrală Europeană poate oferi excepții de modificare a procentajului efectului de pârghie pentru aceste bănci, dar trebuie luat în calcul potențiale, potențiale efecte catastrofice pentru statele periferice. Colegii din Europa de Nord s-ar putea să vadă lucrurile altfel, însă aș face un apel la colegi să se gândească la riscul asociat cu obligațiunile de stat. Trebuie să evităm tensiuni suplimentare care nu vor fi în beneficiul nimănui. E, e vorba de un studiu de impact în acest sens, însă, într-adevăr, vom uh, discuta această chestiune pe marginea acestui articol. Acum trecem la intervențiile spontane. Doamna Morgana. Domnul Morgana. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumim raportorului pentru opiniile pe marginea propunerii comisiei. Propunerea este una de amploare. Am luat notă de spusele colegilor. Unii spuneau că e nevoie de studii suplimentare în anumite domenii. Eu sunt uh, puțin intrigat uh, atunci când citesc acest text. Ideea în propunerea comisiei era ca Autoritatea Bancară Europeană să aibă mandatul de a examina diferite produse financiare Articolele 390 și 400 se referă la expunerea băncilor la riscul datoriei suverane. Toată lumea știe că tratamentul prudențial al datoriei suverane este gestionat în temeiul Basel, însă deocamdată nu s-a ajuns la un acord. Consiliul, de fapt, a decis să aștepte rezultatele uh, dezbatere în Comitetul Basel înainte de a lua o decizie în legătură cu pașii următori. Și apoi raportul privind Uniunea Bancară de anul trecut. Nu există referit la acesta tocmai în așteptarea concluziilor Comisiei Basel. Ideea unui tratament prudențial pentru datoria suverană, care pare să se regăsească în propunerea actuală, ar putea duce uh, la un dezavantaj competitiv pentru sectorul bancar european. În opinia mea, cred că e prea devreme să avem această dezbatere, mai ales dacă ne gândim că piața nu așteaptă această deschidere. Lucrurile ar putea fi problematice oricum dacă așa ceva s-ar întâmpla. Acest lucru a fost uh, repetat de Parlamentul European în rezoluția privind uh, definitivarea Basel 3 și acolo revizuirea acelui CRD urma să fie așteptată în ideea unor condiții echitabile și nu a unei concurențe între o jurisdicție și alta, între un sistem bancar și altul. Însă ă, lucrurile s-ar putea întâmpla tocmai așa, dacă noi venim cu un instrument ă, risc zero la nivel general european. Trebuie să vedem ă, ce formă vor lua și reglementările internaționale, pentru că este într-adevăr o chestiune extrem de delicată. Bine, spune domnul președinte. Dau, dau cuvântul mai întâi comisiei. Haideți să, să vedem ce ne spune reprezentantul comisiei. Domnul Widner, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. S-au spus într-adevăr foarte multe lucruri acum. Am să încerc să parcurg unele dintre aspectele menționate, poate nu toate. După cum uh, s-a spus deja de mulți dintre dumneavoastră, propunerea este o măsură de reducere a riscului. Asta avem în vedere cu acest pachet. Ținem cont de noile obligații internaționale pentru riscuri, obligații pe care cărora încă nu le-am dat curs. Acesta e contextul în care trebuie văzute lucrurile, însă, în același timp, Trebuie să ne asigurăm că băncile continuă să joace rolul de finanțator al economiei. Deci de fiecare dată când ne-am uitat la măsuri de reducere a riscului, le-am analizat și am încercat să vedem dacă nu cumva erau probleme potențiale, eventual pe te- cel puțin pe termen scurt, care ar putea să, duce, să ducă la uh, obstacole în calea finanțării economiei. Întotdeauna e foarte greu să vezi, să anticipezi exact cum lucrurile vor merge în practică. Noi am propus de aceea o perioadă de introducere treptată cu Autoritatea Bancară Europeană monitorizând situația pentru a ne asigura că nu mergem foarte, foarte departe uh, și având în vedere o introducere de plină a Basel în momentul în care acest lucru va fi posibil. De asemenea, spuneau unii dintre dumneavoastră că există o serie de măsuri direct taxate pe economie, sprijinul pentru IMM-uri, chestiune de infrastructură. Am considerat că în ansamblu avem un compromis destul de echilibrat. Sigur, lucrurile trebuie să văzute în conjuncție cu TELAC și MREL. E vorba de un pachet, l-am prezentat ca pe un pachet și lucrurile ar trebui să meargă înainte ca un pachet. TELAC e mai mult în cer, MREL e EBRD, eh, dar uh, Asta înseamnă că anumite elemente ar putea intra în procedura rapidă. Propunerea privind ierarhizare este importantă pentru că e nevoie ca instrumentele să fie disponibile odată ce ai obligațiile ce revin conform TELAC și MREL. EFRS eh, 9, de exemplu, s-a spus că ar putea intra în procedura accelerată, dar există și aici efecte secundare există consecințe asupra cerințelor de capital, odată cu, cu introducerea noilor măsuri. Noi sperăm însă să, să dați dovadă de ambiție. Sigur, nu, nu, o posibilă dată ar fi 1 ianuarie 1918, 2018. Ă, Apoi, s-a menționat și proporționalitatea. Am încercat ă, să, să procedăm cum am putut mai bine, însă vedeți că ce facem este precis axat pe obiective, raportare, modele mai ușor de asimilat pentru uh, uh, programe de instruire și așa mai departe și am avut în vedere și un regim specific pentru băcile mici. Am discutat acest lucru în repetate rânduri cu statele membre, dar uh, a fost greu pentru că cum definești care e dimensiunea unei bănci, sunt bănci care sunt foarte mari, dar care operează cu un model de afaceri foarte simplu, nu au decât risc de credit, ar trebui să beneficieze de același tratament, care ar fi tratamentul alternativ în acest caz. S-a discutat asta uh, un, un efect de levier extrem de ridicat, uh, dar apoi apare problema lichidităților. S-au discutat aceste chestiuni și am venit cu măsuri precis definite, conform principiului proporționalității. Urmează să vedem cum putem merge mai departe. Am avut reacții similare și de la factorii interesați care trebuie să, să raporteze același lucru către organisme diferite. Am putea eventual să mergem mai departe. Problema e în ce măsură putem integra acest lucru în textul regulamentului, dar asta sigur rămâne de discutat uh, pe viitor. S-a menționat și chestiunea datoriei suverane. Propunerea noastră nu nu schimbă modul de abordare a acestei probleme, că aceste datorii suverane vin dintr-o, dintr-un stat membru sau altul, abordarea rămâne bazată pe principiile de la Basel, există un anumit factor de risc, nu e nicio schimbare aici, cred că a fost o, o neînțelegere pe marginea articolului 507 era vorba de o dispoziție cu caracter general uh, privind măsurile discreționare la nivel național în caz de expunere de amploare. Am avut discuții cu statele membre pentru că ideea era să, să operăm mai mult la nivel general european și să eliminăm multe elemente care țin de uh, uh, marja discreționară la nivel național. N-am făcut progrese considerabile, n-am putut propune foarte, foarte mult, însă uh, și ce apare acolo ține de rapoartele autorității bancare europene privind impactul acestor expuneri. Însă e un raport general, autoritatea bancară europeană nu poate face mare lucru, se referă la toate limitele de expunere în general, una ține de expunerea datoria soverană, deci nu era axată specific pe acest ultim element. S-a vorbit mai mult despre TELAC și MREL, recapitalizarea internă a instru- cu instrumente a, emise în state terțe. Acest lucru este acceptat, dar cu condiția să existe o clauză contractuală de recapitalizare internă în aceste instrumente și este clar că autoritățile de monitorizare trebuie să poată declanșa această obligație în caz de rezoluție. Deci se poate verifica de fiecare dată uh, dacă acest uh, component poate fi recunoscută sau nu. Deci cred că s-ar putea opera în, măsuri de, în, în uh, condiții de siguranță. S-a spus ceva și despre fondul de rezoluție. N-am prea înțeles, pentru că această propunere nu afectează fondul de rezoluție. Ăsta rămâne complet în afara domeniului de aplicare dar sigur în bilateral uh, putem uh, veni cu clarificări suplimentare. Și încă o dată, în ceea ce privește rata efectelor de levier, uh, s-a sugerat o rată mai mare. Deocamdată n-am propus acest lucru pentru că Comisia Basel încă n-a, n-a terminut, nu și-a terminat activitatea. Dacă ar fi fost vreo concluzie de la Basel, am fi venit cu o propunere concretă dumneavoastră, legislatorul, puteți introduce acest nou element uh, și puteți uh, uh, spori această rată pentru G6. Cam asta ar fi de spus. Suntem gata să, să participăm pe cât de mult posibil în încercarea de a duce mai departe lucrurile. Vă rog, spuneți că ați răspuns la, la chestiunile cele mai importante. Eu am considerat că și observația mea e importantă. Uh, Mă referam la această recomandare a Băncii Centrale Europene ceea ce privește schimbarea bazei pentru nivelul țintă. În octombrie, cred, s-a, emis acest document de Banca Centrală de Autoritatea Bancară Europeană. Propunerea dumneavoastră nu ține cont de această posibilă schimbare a bazei. E intenționat sau nu înțeleg eu foarte bine ce recomandare a făcut uh, Autoritatea Bancară Europeană? Pentru că Ebe a venit și cu o justificare uh, extrem de precis definită. Ați putea comenta pe marginea acestei observații? Uh, sorry, we will have to check. I mean, uh... va, va trebui să verificăm. Din cât îmi spun colegii mei, noi n-am introdus nimic acolo, nu vorbeam de vreo uh, remediere sau modificare în acest sens, dar o să, o să vă contactăm cu explicații. Raportorul. Dank. În primul rând, mulțumesc. Deci, mulțumesc pentru această discuție care deja a mers destul de mult în detaliu. Mă bucur uh, ascultând contribuțiile, contribuțiile dumneavoastră, când uh, le calculez în voturi, uh, am senzația că suntem de acord pe multe puncte referitor la direcția în care ar trebui să ne îndreptăm. Și cred că um, vom putea atinge um, un acord asupra, și asupra detaliilor. Pe de altă parte, sunt, au apărut întrebări uh, și um, pe care nici măcar uh, la care nici măcar nu mă gândisem, de exemplu, obligațiunile de stat Uh, m-am întâlnit uh, inclusiv cu uh, Federația Băncilor din Italia și nu mi-au spus un cuvințel despre asta. Și dacă ne uităm la 507, este vorba de un raport făcut de EBA fără consecințe directe legislative. Deci trebuie să ne asigurăm că nu intrăm într-o discuție care să fie foarte departe de realitate noi nu uh, stabilim nimic, sub nicio formă în această legislație um, stabilirea riscului pentru obligațiunile de stat. Chiar dacă face EBA un raport despre asta. Dacă există îngrijorări în statele membre, trebuie să le luăm în uh, serios să vedem dacă nu putem îmbunătăți formulările ca să fie mai specifice, dar asta va reieși și din discuția ulterioară. Eu sunt convins că vom coopera foarte bine, uh, aștept cu nerăbdare contribuțiile dumneavoastră, um, ușa biroului este deschisă, uh, căsuța de e-mail la fel, uh, și mă puteți contacta și telefonic în cazul în care nu sună ocupat. După cum spuneam și mai devreme, este foarte important pentru trialog să um, găsim o majoritate în Parlament. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult! Cred că a fost foarte util acest prim schimb de vederi. Avem deja niște propuneri făcute de raportor privind prezentarea raportului domniei sale pe 8 iunie. Atunci uh, o să avem o audiere și poate și un uh, schimb de vederi suplimentar. Mă întreb dacă uh, calendarul este același ca domnul pentru domnul Henkmark. Intenția noastră este să avem același calendar sau măcar cu o jumătate de pas înainte ca să ne corolăm. Pentru că în felul acesta o să facem acest lucru înțelegându-ne unul cu celălalt. Chestiunile sunt legate. Nu trebuie să discutăm acum, spune președintele. Dar e bine ca paralel, această corelare să se facă în paralel. Pentru că o jumătate de pas înainte, poate cel, celălalt raport nu poate să țină pasul și ar fi o problemă dacă al doilea raport n-ar vrea, eu știu, să meargă după noi sau invers. E mai ușor de corelat. Așa că vă propun să rămâneți împreună și la nivelul calendarului. O să vedem acolo cum se întâmplă cu partea aia care ar trebui să meargă pe o procedură rapidă. O să discutăm la celelalte reuniuni. Mulțumesc foarte mult! Și cred că putem încheia acest punct și să trecem la următorul punct din ordinea de zi. Deci, cum spuneam, pe 8 iunie, dar uh, cred că data asta trebuie confirmată și nu cred că ar trebui să dăm celelalte date care ar putea să ducă la un vot la sfârșitul anului. Da, sigur, trebuie să avem în primul și în primul rând data de 8 iunie ca dată stabilă. Bun, vă mulțumesc. Și trecem mai departe partea despre tehnologia financiară. Este fostul punct 6, tehnologia financiară, influența tehnologiei asupra viitorului sectorului financiar. Raportarea este Cora von Nieuwenhuizen. Cora, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte cred că o parte dintre raportorii din umbră sunt surprinși de a întâlnirii noastre. Suntem cu 30 de minute înainte de momentul la care trebuia să începem, dar vreau să le mulțumesc raportorilor din umbră pentru aportul domniilor lor, pentru cooperarea foarte bună pe care am avut-o. Cred că tehnologia financiară este finanțarea prin intermediul noilor tehnologii, iar raportul se referă la o privire aruncată spre viitor. Am redactat acest raport pentru că eh, tot mai rezolvăm problemele crizei financiare anterioare prin legislație, cum am discutat despre CRR și CRD, dar peste tot în lume noua, noua tehnologie modifică serviciile financiare și reglementatorii fac o mulțime de experimente din acest punct de vedere și nu e uh, problema doar a Europei, vorbim de Singapore, de Statele Unite. Pierdem ideea vechii lumi în care conduc țările tradiționale. Adoptarea acestor servicii tehnologice se face în Europa Centrală, în America Latină, în Asia și în alte părți. Când vorbim de amplasarea acestei tehnologii financiare, ne gândim la Silicon Valley și Israel, dar și la alte locuri și nu numai, nu e vorba numai de digitalizarea care e o tendință globală, ci este o tendință transsectorială. Tehnologia produce modificări nu numai în finanțe, ci și în sănătate și în transport, iar tehnologia e vorba de uh, analiza datelor, cloud computing, uh, inteligența artificială și așa mai departe. Și mai e o tendință inovatoare Multe sectoare au de-a face cu finanțele, se participă la tehnologia financiară așa cum nu se întâmpla înainte. Pot fi vorba de bănci, asigurători, mici firme aflate la început într-un garaj sau firme mari cum ar fi Google și Apple și Amazon. Cu alte cuvinte, cred că trebuie să avem o nouă viziune asupra lumii în ce privește diviziunea regională, separarea dintre sectoare, serviciile furnizate, dar și modul în care supraveghem și monitorizăm această activitate. Cum să facem acest lucru? Fac apel la Comisie să ne prezinte un plan de acțiune ambițios pentru tehnologia financiară. Comisia ar trebui să depășească și ea granițele, așa cum fac și participanții la tehnologia financiară mă bucur să văd că FISMA uh, funcționează împreună cu DG Connect și DG Grow. E foarte bine, mă bucur că se întâmplă deja acest lucru. Raportul acesta nu dă soluții tehnice, ci definește o serie de parametri puternici pentru tehnologia financiară din Europa. Pentru mine cel mai important este principiul inovării Eh, impactul legislației trebuie evaluat așa cum trebuie. Iar în al doilea rând, eu sunt liberală, deci sunt în favoarea competiției corecte, a concurenței corecte, care înseamnă un teren de egalitate. Deci toți actorii trebuie să fie tratați la fel. Deci e un principiu și anume acelea servicii, același riscuri, același reguli trebuie să se aplice cât mai mult cu putință și cred de asemenea că tehnologia și neutralitatea sunt foarte importante. Cum am vorbit în vara trecută despre MIFID, că așa nume că raportarea trebuie să se facă pe hârtie, chiar atunci când produsul poate fi cumpărat uh, în mediul electronic. Este ceva ce ar trebui să evităm o recomandare să re- încurajăm controlele și experimentarea de controle, pentru că numai făcând vom învăța. Și asta nu e vorba numai de sectorul tehnologiei financiare, ci este vorba și de birocrație. Dacă nu facem experimente cu tehnologia distribuției, Eh, sau cu monedele virtuale sau în alte maniere, nu vom învăța niciodată unde sunt problemele și nu vom reuși niciodată să supraveghem lucrurile așa cum trebuie. Cum spuneam în dezbaterea anterioară, trebuie să ne asigurăm că se, există standarde de protecție a consumatorului și că uh, garantăm stabilitatea financiară. Sunt precondițiile despre care vorbeam. Cred că sunt multe recomandări de politici în raport, dar în primul rând siguranța cibernetică, securitatea cibernetică, de fapt. Conectivitatea e ca oxigenul astăzi, nu putem să mai trăim fără ea. Iar uh, și digitalizându-ne din ce în ce mai mult, suntem din ce în ce mai vulnerabili la atacurile cibernetice. Asta poate să înseamnă un risc de funcționare, dar și faptul că nu putem să mai livrăm serviciile. Gândiți-vă un moment. 100 uh, de milioane de dolari pot fi furați în felul acesta dintr-o uh, bancă din Bangladesh. 2,5 milioane uh, de lire au fost furate printr-o bancă Tesco uh, sau un miliard de conturi Yahoo care au fost sparte. Deci nu se mai pune problema faptului că pur și simplu cineva intră în bancă cu un pistol și cu fața acoperită și jefuiește banca. Lucrurile se fac foarte confortabil de la calculator, cu implicații extrem de mari. Și nu se mai pune problema monedei, ci se pune problema datelor. Datele reprezintă noua monedă. Datele sunt de asemenea extrem de importante pentru că reprezintă o parte importantă a acestui domeniu. Este vorba de protecția datelor personale, dar sunt și multe provocări privind inteligența artificială, învățarea uh, pe baza mașinii, uh, riscul uh, responsabilității care există. Sunt chestiuni la care trebuie răspuns, iar ultimul punct la care vreau să mă refer este cel care se referă la calificări. Toate aceste inovații se bazează pe programe, pe inteligența artificială, pe noile tehnologii. Europa are nevoie de persoane uh, care sunt calificate pentru aceste sarcini. E vorba de algoritmi aici și cred că avem nevoie de persoane care știu să scrie și să înțeleagă acești algoritmi, nu numai în sectorul financiar, ci și în domeniul reglementărilor. Acum, dacă există algoritmi în lumea din afară, algoritmi care au un, uh, o anume părtinire, s-ar putea să mergem către riscuri sistemice de care nici măcar nu suntem conștienți. Deci e foarte important să ținem cont de această recomandare. Cam asta este, domnule președinte, și aștept să văd ce au de spus colegii mei. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, doamna raportor. Brian Hayes din partea PP. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să o felicit pe Cora pentru activitatea, pentru raportul pe care l-a redactat și pentru felul în care a discutat foarte deschis cu noi și cu ceilalți colegi, cu raportorii din umbră, uh, atunci când s-a redactat raportul. Vreau să fac o serie de observații astăzi, dacă îmi permiți. În primul rând, vreau să o felicit pentru modul în care uh, a fost redactat raportul. E concis, uh, e la obiect, cum spuneam, uh, lovește exact punctul esențial. De foarte multe ori, în rapoartele din proprie inițiativă, punem prea multe lucruri și pierdem obiectivul mare din vedere. În cazul acesta, raportul este, cum spuneam, uh, concis la obiect și o să ajungem uh, repede la un acord în ce privește compromisurile. Cred că este important pentru că arată foarte clar, trimite un semnal Comisiei și statelor membre apropo de prioritățile pe care noi am dori uh, să le avem, să le propunem în ce privește spațiul tehnologiei financiare. Și cred că, sper că raportul acesta uh, va fi aprobat de toți colegii și de toate grupurile politice. Apropo de conținutul raportului, cred că raportul merge în direcția corectă și uh, are un conținut foarte bun. Recomandările sunt importante pentru că canalizează Europa în sensul oferirii de servicii în toată Uniunea Europeană folosind tehnologia financiară și uh, pe, având, ținând cont și de protecția consumatorilor și de stabilitatea financi, financiară. Noi, instituțiile uh, din toată Uniunea Europeană, putem facilita un spațiu de tehnologie financiară care să se dezvolte dar consumatorii trebuie să se bucure de cea mai înaltă proiecție, protecție. Echilibrul trebuie să fie clar, stabilitatea financiară, inovațiile extraordinare care apar în acest spațiu al tehnologiei financiare. Este foarte important ca procesul cel mai important a trecut dincolo de plăți, iar tehnologia financiară uh, e considerată de multe ori un serviciu de plăți dar e vorba de securitatea uh, cibernetică. Uh, trebuie să ne concentrăm asupra ei, lucru care e foarte bine subliniat în raport de către raportoare. Am și câteva observații și propuneri apropo de îmbunătățirea raportului. În primul rând, am putea să includem mai multă concentrare pe stabilitatea financiară și o secțiune dedicată sta- stabilității financiare. Nu are rost să acceptăm uh, aceste uh, evoluții din tehnologia financiară dacă facem un pas înainte și doi înapoi. Stabilitatea financiară uh, a fost întotdeauna apreciată la noi, deci trebuie ca acest lucru să rămână clar în mintea noastră pe măsură ce trasăm un drum pentru acest domeniu. Documentul ar trebui să se alinieze și să sporească toate, tot ceea ce susține Uniunea Europeană apropo de stabilitatea financiară și reacțiile la situațiile complexe. Pentru că e un model marcat, bazat uh, pe piață. Nu ar trebui uh, să comisia cu conexiunea cu CMU, uh, cu unitatea, Uniunea Piețelor de Capital, este foarte importantă pentru că trebuie să ne gândim că trebuie să finalizăm uh, unitatea piețelor de capital. Tehnologia financiară trebuie să fie un factor de promovare a inițiativelor din unitatea, din Uniunea Piețelor de Capital. Și încă o remarcă, domnule președinte, cred că e util să ne concentrăm pe uh, InsurTech, tehnologia din domeniul asigurărilor, cum a spus KPMG, la nivel global prezența uh, micilor firme de asigurări aflate la început aproape că s-a dublat în ultimul an. Uh, în domeniul asigurărilor, totul până acum s-a bazat pe încredere. Există o piață aici pe care trebuie să o prindem în acest raport. Tehnologia uh, din asigurări nu s-a dezvoltat uh, ca tehnologia financiară tradițională s-ar putea să, eu știu, să fie nevoie de o certitudine oarecare pentru operațiunile tehnologice din asigurări, ca să putem și noi intra pe acest spațiu. Salut acest raport și o felicit pe raportoare pentru activitatea domniei sale, pentru modul în care a interacționat cu noi, raportorii din umbră, și mulțumesc pentru a putea îmbunătăți în continuare raportul. Mulțumesc! pentru grupul social-democrații, domnul Cătălin Ivan. Mulțumesc. Vreau să felicit și eu uh, raportorul pentru acest uh, raport foarte curajos și complicat, pentru că abordează un uh, subiect nou, un domeniu nou, în plină ascensiune și cu modificări radicale în timp real. E foarte greu să preveze acum ce o să fie peste șase luni, peste un an de zile și cum să gândim un cadru care să reglementeze un domeniu care se schimbă permanent. Vorbeam cu firme de uh, fintech și toate planurile lor sunt pe maxim șase luni de zile. Nu, nu pot să prevadă ce va fi dincolo de cele șase luni de zile. Uh, cu atât mai mult acest raport este unul ambițios, cred că sunt câteva lucruri care trebuie luate în calcul. Pe de o parte, încurajarea acestor centre de fintech care au început să apară la nivel mondial uh, în Statele Unite, în Marea Britanie, în Asia, în Olanda, este foarte important ca astfel de centre să apară cât mai multe în Europa și să fie cât mai bine corelate între ele este foarte important să ne asigurăm că aceste mici startup-uri, companii uh, care intră pe această piață nu sunt blocate de bănci. Reacția băncilor până acum este una foarte conservatoare și nu-i de mirare, știm cum funcționează băncile, uh, nu dau acces la informații, fac tot posibilul ca astfel de companii să nu-și poată dezvolta produse de intermediere uh, financiară unele dintre ele sunt înghițite de bănci, devin departamente ale băncilor și își pierd din creativitate, din uh, inovare și din uh, puterea de a crea uh, servicii noi, este foarte important să creăm o punte de dezbatere și de comunicare între bănci, companiile, fintech și consumatori, pe de o parte, ca informațiile să fie în timp real uh, schimbate între acestea. Pe de altă parte, domeniul să se dezvolte armonios între toți participanții la această piață. Discutăm foarte mult despre evaziunea fiscală și despre uh, lupta împotriva evaziunii fiscale și ați văzut ce rol important au uh, băncile în uh, mutarea unor sume importante de bani în, în offshore și așa mai departe. E foarte important ca uh, tehnologii gen blockchain, monede virtuale să fie foarte bine reglementate și să se bazeze pe o transparență a serviciilor, astfel încât uh, fintech-ul să nu se transforme într-o într-o tehnologie negativă pentru piața de capital uh, europeană Uh, nu știu dacă avem nevoie neapărat de reglementări noi sau putem să folosim reglementările pe care le avem deja în ceea ce privește piața de capital europeană și să aducem noi uh, reglementări în cadrul acestui cadru uh, legal pe care îl avem deja pentru a ne adapta la fintech. Sigur, trebuie să luăm în calcul și clienții vulnerabili. Trebuie să ne gândim la modalități pentru a permite utilizarea noilor instrumente financiare și pentru persoanele cu handicap, persoanele care uh, se află în categorii defavorizate, uh, zone defavorizate. Fintech merge mână în mână cu toate celelalte proiecte pe care Uniunea Europeană și le-a uh, și le-a propus. N-aș insista mai mult. Vom discuta mai mult pe parcurs despre amendamente și despre fiecare paragraf în parte. Felicit încă o dată uh, raportorul și uh, sunt convins că va ieși un raport foarte bun. Thank you. Uh, yes, I see. Mulțumesc. O văd numai pe Barbara Capel. Îi dau cuvântul imediat. Mulțumesc și eu aș dori să îi mulțumesc uh, raportoarei pentru această foarte bună propunere. Am discutat cu foarte mulți actori și mulți mi-au spus că este nevoie de o, că este o propunere compactă, uh, care uh, este bine țintită și cred și eu că vom ajunge la un acord bun. În acest domeniu nou, dar atât de important în care Parlamentul European încearcă să creeze un cadru. La primul punct, definiții. Um, um, se, se spune că orice actor poate face parte din domeniul fintech. Um, Acum spunem um, că toate, toți actorii din finte care urma să fie tratați ca băncile, s-ar putea să ajungem să, să ne confruntăm totuși cu unele probleme. mă bucur însă că um, Cora a, a, a abordat acest uh, subiect și sunt convinsă că vom putea găsi soluții bune. Un alt punct la definițiile generale și anume experimentul controlat am inclus asta și în amendamentele mele, ar fi uh, preferabilă o abordare de tip back. Aici ne întrebăm cum uh, definim unitățile. Când este un fintech, de fapt, o bancă? Uh, când este nevoie de reglementare? Multe întrebări rămân deschise și recunosc că va fi greu să găsim un răspuns. Comisia va prezenta un, în uh, curând un plan de acțiune privind uh, fintech. Cred că și um, această activitate va fi importantă. Și apoi, din nou, în ceea ce privește definițiile, experimentul cu uh, moneda euro virtuală, eu am fost raportor din umbră la um, raportul privind monedele virtuale. Atunci am spus că nu există o monedă virtuală, ci enorm de multe. Uh, în această propunere de raport, Cora spune că ar trebui să se dea Băncii Centrale Europene mai multe competențe pentru moneda euro virtuală. Din câte am înțeles, poate am înțeles, dacă am înțeles eu bine, există multe monede virtuale, băncile naționale poate chiar nu ne ajută uh, la nimic. Poate că ne va ajuta și Comisia cu planul său de acțiune. Apoi, uh, securitatea cibernetică. Evident, uh, cât se poate declara, este foarte important când vorbim despre blockchain și toate aceste uh, elemente. Și schimbul de informații între autoritățile naționale de reglementare este cât se poate de important. Interoperabilitatea, de asemenea, și um, elementele standardizate și uh, de asemenea protecția investitorilor, un subiect foarte important uh, care intervine și aici. Și nu în ultimul rând, competențele. A spus-o și Cora, pentru fintech avem nevoie uh, și de curicule noi, astfel încât tinerii care învață despre acest domeniu să obțină ultimele informații. Încă o dată mulțumesc uh, raportoarei. Thank you. I don't have cash the... Mulțumesc, nu văd pe nimeni uh, la, intervențiilor, uh, la intervențiile spontane, dau cuvântul raportoarei. Mă scuzați, comisia este prezentă, vă rog. Thank you very much, uh, Chairman. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Din partea comisiei aș dori să spun că noi, la fel uh, ca raportoarea, ne uităm la întregul sector financiar uh, și aspectele tehnologice, atât uh, up urile cât și industria deja stabilită, Um, care folosește tehnologie. Raportul oferă o imagine foarte cuprinzătoare a oportunităților, dar și a provocărilor din acest domeniu și o felicit pe doamna raportor pentru această imagine cuprinzătoare în câteva pagini. Iată, în chiar câteva pagini sunt uh, definite uh, provocările principale uh, în ceea ce privește politicile există mm, cerințe de a se acționa atât la nivelul autorităților de supraveghere, a BCE, uh, dar nu numai. Mi se pare că este potrivit acest lucru, pentru că nu există o singură instituție care poate interveni aici. Nici măcar nu este vorba de o reacție doar a uh, autorităților de reglementare și industria trebuie să reacționeze la oportunitățile oferite de inovația tehnologică. Suntem de acord cu nevoile, expri, nevoia exprimată în raport de a avea o abordare transsectorială, politicile ce țin de tehnologie, de date, de, de concurență, cercetare și dezvoltare. Tot așa ne-am organizat și noi la Comisia Europeană pentru a aborda acest dosar. Este o abordare care îmbogățește um, pentru că putem să ne inspirăm din toate abordările de politici. Susținem și apelul din raport pentru neutralitatea uh, tehnologică. Asta este o provocare. Reglementarea, prin esența ei, reflectă situația actuală dintr-un anumit moment. Reflectă realitatea existentă, dar nu poate să, prevină, să prevadă viitorul. Ar fi bine dacă am putea, dar nu putem. Deci, um, neutralitatea uh, tehnologică și um, așa numitul future proofing uh, sunt importante. Proporționalitatea și punctul de plecare comun sunt lucruri care uh, trebuie să meargă mână în mână. Abordarea bazată pe risc ar putea fi cea care asigură acest um, echilibru și um, un apel către o politică orientată pe integritate, securitate, siguranță. Politicile financiare um, au nevoie de încredere uh, și aici intervin toate aceste elemente de uh, securitate, siguranță. Am luat notă și de apelul pentru a sprijini haburile de inovație, uh, experimentarea controlată, multe inițiative în stat, există în acest sens în statele membre, dar și în alte jurisdicții, toate cu același obiectiv, facilitarea preluării inovației în sectorul financiar. Am luat notă de uh, avantajele menționate pentru conformitate, dar uh, și în ceea ce privește solicitările către Comisie pentru clarificare și uh, EBA um, a lucrat foarte bine la acest, la acest element. Alte puncte de care luăm notă și pe care le sprijinim sunt nevoia interoperabilității, Uh, sistemelor, dar și importanța competențelor. Și asta nu numai uh, la nivelul instituțiilor financiare, dar și uh, în rândul autorităților de reglementare și supraveghere. Pentru a ajunge la o concluzie, ca urmare a inovației tehnologice, domeniul finanțelor nu mai ține numai de bani, ci foarte mult și de tehnologie și de date. Și politicile în acest domeniu trebuie să reflecte asta. Asta este ceea ce doream să spun în această etapă, dar bineînțeles vă stau la dispoziție pentru întrebări. Thank you. Uh, my... Mulțumim. Marisa Matias a venit. Dacă dorești, poți să intervii. Mulțumesc, domnule președinte, și îmi cer scuze pentru întârziere. Am să fac o serie de observații. Mulțumesc uh, raportoarei pentru cele făcute, însă pozițiile noastre diferă. Observațiile mele, prin urmare, nu o să vă uh, surprindă, mai ales că se axează tocmai pe aceste uh, diferențe de opinie între noi. În acest raport se poate citi că instituțiile financiare au ca obiectiv fericirea consumatorilor. Nu, aceste firme lucrează pentru profit. Dacă nu avem acest principiu ca fi roșu în raport, eh, riscăm să asistăm la o dereglementare a piețelor financiare. După cum știe bine, foarte bine, domnule raportoare, noi considerăm că creșterea economică trebuie să fie în beneficiul tuturor. E nevoie de combaterea șomajului, e nevoie de coeziune socială. Aceste lucruri trebuie să intre în calcul, nu competitivitatea cel puțin nu ca element principal într-un astfel de raport. Vrem o dezvoltare economică pentru toți și, prin urmare, reglementări mai eficiente ale sistemului financiar. Propunerea, în forma prezentată, pune pe planul 2 aceste obiective sociale. Tehnologiile financiare nu oferă produse dorite. În contextul acestei propuneri, trebuie să facem efortul de a garanta această componentă de echitate. E nevoie de un sistem financiar mai bun, e nevoie de reglementări. Vorbim de produse complexe, vorbim de tehnologii pe care le, le considerăm a fi neutre. Însă, diferitele tehnologii vin cu diferitele pro- diferite probleme în materie de reglementare și de aceea raportul trebuie să meargă mai în adâncime, trebuie să vadă ce riscuri sunt asociate cu această rapiditate în luarea de decizii în materie de, se- de servicii financiare. Trebuie să protejăm consumatorii atunci când venim cu astfel de reglementări. Se impun, prin urmare, abordări independente în materie de reglementare și indicații clare. Încă o dată spun, tehnologia nu e neutră și nici efortul de reglementare în materie de tehnologie nu poate fi neutră. Tehnologiile prezintă, într-adevăr, avantaje pentru unii, dar există componente importante în ceea ce privește protecția consumatorilor. Și apoi eh, trebuie să insistăm pe dimensiunea protecției consumatorilor. Însă în propunere doar un paragraf vorbește, un aliniat vorbește de protecția consumatorilor. nu se vorbe, nu știu dacă e o chestiune care ține de limita acceptabilă pentru astfel de document, dar uh, doamna raportoare trebuie să acorde mai multă atenție atunci când uh, propune reglementări pentru aceste tehnologii din domeniul financiar. Vrem o finanță în serviciul consumatorilor. Și încă o dată îmi cer scuze pentru întârziere. Vă mulțumesc. Vreți uh, și dumneavoastră să interveniți? Raport a ultimele observații. Ok, this, sorry, because I arrived just 10 seconds ago at the... Ah, nu, îmi cer scuze, spune domnul Urtasun, am intrat în sală doar acum 10 secunde. Apreciez foarte mult acest raport. E o bază bună de pornire, cred că merge în direcția cea bună, abordarea e pozitivă, o apreciez. Va trebui să discutăm puțin pentru că vrem să ne asigurăm că această nouă tehnologie nu reduce uh, forța reglementărilor existente și de asemenea vreau să discut pe viitor chestiuni cum ar fi protecția datelor, uh, ce facem cu firmele de asigurări care vând asigurări într-adevăr tuturor celor care au nevoie, cum ne ocupăm de această chestiune, cum controlăm algoritmii și influența lor asupra pieței, dar în ansamblu propunerea de raport merge în direcția cea bună și sunt sigur că vom uh, ajunge la un sfârșit fericit. Raportoarea are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, raportorilor din umbră și comisiei pentru comentariile cordiale și pentru observațiile făcute. Cred că împreună putem într-adevăr să facem ceva concret și să influențăm viitorul acestor servicii de tehnologie financiară, pentru că tehnologizarea finanței se întâmplă peste tot și dacă uh, se întâmplă aici în Europa, creând aici locuri de muncă și creștere economică, acest lucru nu poate decât să ne bucure. Sigur, o să discutăm mai în profunzime aspectele menționate dumneavoastră, cum ar fi uh, stabilitatea financiară și ce spuneți dumneavoastră despre incluziune financiară. Și uh, Marisei uh, trebuie să-i spun că o, una dintre precondițiile menționate de mine în deschidere este că, în primul rând, vreau să asigur un maximum de protecție a consumatorilor în același timp cu stabilitatea financiară. N-am nici cea mai mică intenție de dereglementare prin acest proiect, uh, iar uh, să vă refereați la protecția datelor. Într-un raport de, de aceste dimensiuni nu pot să le inclus pe toate, dar aștept să văd ce amendamente voi primi și cred într-adevăr că vom putea găsi un numitor comun. Mulțumim foarte mult, spune domnul președinte. Termenul de depunere a amendamentelor 7 martie la ora 12, discutarea amendamentelor 22 martie, vot la ECON 10 aprilie și apoi în plenară o să vedem ce dată va fi desemnată. Vă mulțumesc foarte mult. Încheiem ședința. Următoarea ședință Econ 9 martie la ora 9 dimineața. Vă mulțumesc foarte mult, încheiem ședința.